Bon, chers amis, d'abord... Euh... Stimați prieteni, înainte de a începe vreau să salut uh, prezența în rândurile noastre a domnului Iohannes Debat, care este ministru pentru pescuit și agricultură în uh, regiunea uh, uh, zeelandeză nu foarte departe de aici. Și începem cu punctul 18 de pe ordinea de zi, care se referă la participarea Mauritaniei în sectorul de pescuit și posibilitățile de pescuit uh, cu perspectivă pe patru ani. Și domnul Mato, care este raportor pe acest uh, subiect, uh, a dorit să beneficieze de prezentarea Comisiei, de poziția Comisiei Europene, așa că am să dau cuvântul reprezentantului Comisiei. Vreau și eu să salut prietenii din uh, Noua Zeelandă și să vă prezint noul protocol, noul proiect de acord cu Mauritania. A fost un proces dificil de negociere la început uh, a fost solicitări destul de nerealiste din partea Mauritaniei, dar în 11 iulie pe la 5 dimineața am reușit să adoptăm acordul pentru a se putea aplica din, de la sfârșitul lui 2015. Suntem mulțumiți pentru că reprezintă un rezultat bun al negocierilor pentru ambele părți și sunt mai multe aspecte pozitive ale protocolului. În primul rând, acesta răspunde principiul uh, sustenabilității, se bazează pe acces uh, în uh, conformitate cu avizele științifice, și ne asigurăm că flota noastră nu intervine peste flota locală. Partea care este nouă este că apare o clauză de revizuire în, în cazurile în care apare un anumit surplus în categoria peștilor demersali. Deci este un aspect care vizează viitorul protocolului. Noul protocol conformă, confirmă principiile transparenței, uh, accesul flotei și nediscriminarea flotelor străine. Sunt uh, aspecte care nu erau acoperite foarte bine prin uh, protocolul anterior și le-am introdus în acesta pentru că aveam o oportunități limitate pentru exploatarea peștelui noul protocol are o valoare mai bună, deci mai mare față de protocolul anterior și am ajustat opțiunile, posibilitățile de pescuit la uh, nivelul real de utilizare, mai ales pentru speciile pelagice mici. Și am ajustat uh, cota la cam 15.000 de tone. Înainte erau 47.000 de tone și pentru alte categorii avem uh, cote puțin mai ridicate. Avem un nivel bun de utilizare așadar, mai ales la ton. În, anterior, în versiunea anterioară a protocolului uh, erau uh, volumuri mai mari la ton. Și avem uh, inclus și instrumentul compensării financiare, 67 uh, de milioane uh, pe an pentru acces față de 65 de milioane, deci o reducere substanțială, ne mulțumește acest lucru și avem o perioadă mai lungă de aplicare, nu doar 2 ani cum era cu protocolul precedent, ci 4 ani, deci este un orizont de timp complet diferit și Vă aduceți aminte că discutam cu dumneavoastră uh, încă adoptarea protocolului vechi, când sosise deja momentul la, uh, să negociem protocolul nou. Deci, acum, iată, avem o perspectivă de timp mai amplă. În ceea ce privește chestiunile practice, am definit uh, prevederile administrative, tehnice, de exemplu, semnarea, introducerea ă, obligațiilor de raportare, delimitarea zonelor de pescuit, acordarea de licențe și am prevăzut și prevederi mai detaliate pentru introducerea sistemelor de raportare electronice, ceea ce îi liniștește pe cei din Mauritania și nu în cele din urmă, am introdus, am creat, de fapt, uh, partea de uh, cooperare, am ranforsat cooperarea în virtutea acordului, acordând un buget mai mare pentru cooperare. Avem și un mai bun cadru al condiționalităților și sperăm așadar că vom avea o mai bună cooperare și uh, că se face un mai bun follow-up având în vedere că s-a stabilit o unitate de monitorizare, de punere în aplicare, de fapt, a protocolului. Ca și înainte, cooperarea sectorială va interveni în momentul în care ne asigurăm că se execută um, măsurile specifice. Vedem cum vom avansa și cu această parte. Și în încheiere, domnule președinte, pot să vă spun că acest protocol respectă întru totul dimensiunea externă uh, a politicilor de pescuit, respectă sustenabilitatea, eficiența costurilor condițiile tehnice, există un cadru mai bun pentru sprijinul sectorial și am asigurat și condițiile unei bune implementări. Și în acest moment se pare că operațiunile se desfășoară fără probleme. Deci ne îndreptăm în direcția potrivită în ceea ce privește punerea în aplicare a protocolului și sperăm că Parlamentul uh, își va da acordul și își va aduce o contribuție pozitivă la acest proces. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc. Dau cuvântul domnului raportor. Vă mulțumesc, domnule președinte. Fiți binevenit, domnule ministru. S-a spus că e foarte greu să spunem lucrurilor pe nume, dar cred că relația noastră cu Mauritania a fost întotdeauna definită, mai ales recent, de un conflict amplu. Sectorul a, s-a pronunțat critic și anume că ultimul acord nu era unul mulțumitor și că ridica anumite semne de întrebare. De altfel, se Uh, anumite dispoziții ridicau uh, întrebări suplimentare. Noi am uh, considerat întotdeauna că ar trebui să se practice un pescuit tradițional, precum pescuitul de cefalopode. Într-adevăr, discuția s-a întins pe o lungă durată și în cele din urmă s-a ajuns la un acord. Trebuie să vă spun că, fără nicio îndoială, acest acord este mult mai bun decât acordul anterior. Este un acord uh, mulțumitor în linii mari, trebuie să spunem uh, lucrurile lucrurilor pe nume și trebuie să felicităm Comisia pentru efortul depus. Noul protocol include dispoziții noi care continuă pe făgașul uh, principiilor de dezvoltare durabilă, de, dezvol- de transparență, principii pe care noi le-am cerut pentru toate flotele, nu doar flota europeană, o flotă care de altfel respectă cele mai înalte standarde uh, de mediu și nu numai. Noi am cerut aplicarea acestor uh, principii așadar tuturor flotelor. Protocolul actual este unul mult mai transparent, prevede ca acordurile private și publice ale Mauritaniei cu alte state să fie făcute publice. De asemenea, după părerea mea, asigurarea accesului uh, prioritar al flotei europene la uh, surplusurile existente este un lucru de salutat și trebuie luat în calcul. Termenul, uh, bineînțeles, Ștefan a scos în evidență că nu avea niciun sens să negocim la nesfârșit prelungirea acordului. Aveam deja um, exemplul, am negociat peste doi ani uh, un acord care dura doar doi ani. Cu alte cuvinte, odată adoptat acordul, nici la o săptămână după aceea trebuia să începem încă o dată negocierile pentru prelungirea acelui acord. Iată de ce cred că de data aceasta am atins un progres E bine, după părerea mea, de asemenea, să se solicite să se aplice aceleași măsuri tehnice și în ceea ce privește conservarea și dezvoltarea uh, tuturor resurselor pentru toate flotele, în egală măsură. Cred că e un lucru de salutat și, de asemenea, de luat în calcul. Există însă și un aspect negativ. Uh, știți că Uh, noi am ridicat niște întrebări uh, destul de incomode, în plus uh, ne-am bucurat de un sprijin amplu și mă refer aici la regiunile periferice în ansamblu. Acestea afirmau că acordul nu ținea cont de dimensiunea externă. Într-adevăr, uh, ține cont de dimensiunea externă, cu excepția faptului că, în ceea ce privește această dimensiune externă, noi am considerat că trebuie să se acorde un tratament preferențial regiunilor ultraperiferice. Și eu promovez un principiu care a rămas deschis, nu a fost inclus în acord, lucru care mi se pare bun că s-a lăsat această portiță deschisă, și anume să creăm o comisie de monitorizare și să permită debarcarea, o debarcare care la ora actuală nu se permite, debarcarea trebuie făcută în porturile din Mauritania, ei bine, ca debarcarea să se poată face uh, în regiunile ultraperiferice, de pildă porturi din uh, Las Palmas, din Tenerife. Uh, nu uh, se pot aplica în aceste condiții acelor uh, porturi care nu dispun de infrastructura necesară. Cred că sunt măsuri care se pot aplica, uh, decizii care se pot lua de pildă în cadrul unor comisii de monitorizare sau mixte uh, în cadrul uh, unor proiecte, precum proiectul Acapel din Mauritania de la ora actuală, proiecte interesante și care sunt urmărite îndeaproape de Comisia Europeană, așa cum a precizat și comisarul însuși. E bine ca Uniunea Europeană, fie prin intermediul regiunilor ultraperiferice sau orice alt reprezentant în Mauritania, um, să se îmbunătățească pe zi ce trece. Sper că la acea viitoare comisie mixtă de monitorizare care se va întâlni în luna martie, pare și deja guvernul regional din Gran Canaria, așa cum se poate face în Europa, a spus că va veni cu propuneri. Cu alte cuvinte, deja ne apropiem și putem să conferim protocolului o viziune mult mai amplă. S-a spus uh, că ar fi bine să se deschidă așadar uh, un pic uh, posibilitatea includerii și flotei care pescuște cefalopode. Am uh, discutat deja despre toate acestea, nu vom continua să dezbatem dacă rapoartele erau valide, valabile sau nu. Oricum, e bine să se deschidă această portiță cu caracter experimental cel puțin. Conchid, raportul meu, bineînțeles, nu ca uh, cu alte ocazii, este un raport uh, în favoarea semnării acestui acord. Cred că este un bun protocol. Spun acest lucru foarte clar. Uh, când trebuie să spun că ceva e rău, o spun tot așa. Ei bine, de această dată e un, un protocol foarte bun. Bineînțeles, cu toții dorim ceva mai mult, se pot face îmbunătățiri. Um, trebuie să se prevadă de asemenea o asistență financiară pentru uh, sprijinirea pescuitului durabil. Este un exemplu pe care uh, trebuie să îl urmărim în toate acordurile pe care le semnăm. Prin urmare, dragi colegi, peste câteva săptămâni vom semna formal acest acord. Eu uh, aș fi dorit să prezint raportul după comisia mixtă pentru a vedea uh, cum stau lucrurile acolo, dacă putea să nuanțez un pic uh, raportul. Având în vedere că s-a amânat întâlnirea Comisiei Mixte, nu mai pot face acest lucru, schimbăm un pic atunci uh, ordinea, prezentăm raportul acum, dăm deja un mesaj clar Comisiei Mixte, arătându-i ce dorește, ce dorește Parlamentul. Nu cred însă că vom întâlni probleme de această dată și vom avea un bun raport. Mulțumesc! Mersi, Mersi Mato. Mulțumesc, domnule Mato. Mulțumesc în primul rând Comisiei pentru prezentarea sa. Știm că negocierile au fost îndelungate și grele, dar așa cum spunea Gabriel și cum a spus și domnul Pepere, am reușit totuși să îmbunătățim acest acord. Are un termen de patru ani și anumite posibilități de pescuit au fost uh, reduse pentru a face față sub uh, folosirii uh, protocolului, mai ales speciile mici pelagice. Contribuția financiară a fost și a crezut, având în vedere, evident, uh, faptul că posibilitățile de, pește, de pescuit sunt mai uh, reduse. Pentru noi foarte important în politica comună de pescuit este um, pescuitul durabil. Convenția este foarte clară, trebuie ca un stat să folosească în mod optim resursele și să permită doar uh, pentru surplusuri uh, flote externe să intervină. Ehm, trebuie de asemenea să ținem cont de eh, regulile ehm, puse în aplicare pentru, deci la cote. În ceea ce privește ehm, Mauritania, cu ocazia precedentului mandat, am spus că Mauritania pescuia navelor chineze eh, sub pavilion mauritan să pescuiască. Deci nave foarte frumoase, ca să spunem așa, dar uh, Uh, armatorii erau uh, chinezi, uh, marinarii chinezi, însă pavilionul mauritan. E o situație care mă îngrijorează și cred că schimbul cu privire la capturile care au loc, au, sunt făcute de către navele străine în apele mauritane este un aspect pozitiv și astfel vom putea pune în evidență existența unui surplus pentru anumite specii și de altfel rog Comisia să Uh, informeze Parlamentul în legătură cu această temă. Mai există un nou capitol cu privire la obligațiile Uniunii în ceea ce privește uh, îmbarcările marinarilor din Mauritania la bord, uh, criteriile pentru selecționarea uh, marinarilor și, de asemenea, sancțiunile în ce privește nerespectarea acestor criterii au fost uh, adăugate la acord. E foarte important. Dar aș vrea acum să pun o întrebare Comisiei. Comisia poate să ne spună care este procentul de aceste uh, nave sub uh, pavilion uh, uh, mauritan uh, lucrează în interesul unor forțe externe, deci um, chineze și de altă natură. Aș dori să dau cuvântul însă acum lui Ulrike. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc comisiei pentru prezentare și știu foarte bine cât de greu a fost să se ajungă la acest acord. Și am cinci întrebări pe scurt la care aș aștepta răspuns. Și cred că putem să abordăm lucrurile pozitiv. În primul rând, clauza de exclusivitate în ceea ce privește politica de pescuit comună uh, și uh, împăcarea acesteia cu drepturile de pescuit s-a spus că în trecut nu s-au utilizat uh, la justa valoare drepturile de pescuit ale UE. În protocol văd că se cresc volumurile de, uh, capturilor. Acum însă mă întreb care este maximul, pentru că dacă se um, cresc drepturile de pescuit, ar trebui să încercăm să evităm să ajungem la un maxim. Și o altă întrebare, ce se întâmplă cu cotele neutilizate, neepuizate? Există posibilitatea pentru Comisia Mixtă să aducă modificări și aici? Și ultima mea întrebare, există reguli clare în uh, protocol uh, în ceea ce privește susținerea uh, cooperării și știți că Curtea de Conturi ne uh, recomandă să se limiteze sumele pentru, să se scadă sumele pentru cooperare. și vreau să întreb dacă se pot uh, reduce aceste surse uh, de finanțare. Doamna Bilbao, vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Înainte de toate, nu am să mă repet, pentru că, după părerea mea, raportorul, domnul Mato, a prezentat foarte bine ce presupune acordul cu Mauritania și care sunt deosebirile față de acordul anterior. Prin urmare, acum trebuie doar să înaintăm, tocmai în ceea ce privește fondul uh, acestui acord. Eu am să mă axez pe două lucruri deja menționate și care vizează regiunile ultraperiferice. Într-adevăr, guvernul uh, insulelor Canare, prin intermediul Consilierului pentru Agricultură și Pescuit, ne transmitea, în primul rând, una din aceste solicitări eh, ca, într-adevăr, debarcările să se poată face în porturile din insulele Canare, în condițiile stabilite. Prin urmare, aș dori să primesc un răspuns la această întrebare, dacă um, această solicitare are o posibilitate de viitor sau nu. În continuare, în ceea ce privește subiectul cefalopodelor, în legislatura anterioară s-a luptat foarte mult uh, în cadrul acestui raport, au existat diferite rapoarte care erau ușor contradictorii și prezentau diferite puncte de vedere, analizau contingentele existente și um, bănuiala deja amintită uh, exista o îndoială uh, și Uh, guvernul Mauritaniei spunea că are nevoie de uh, contingente de cefalopode pentru sectorul pescuitului artezanal propriu. Aș dori să știu dacă există informații în ceea ce privește felul în care guvernul Mauritaniei folosește aceste stocuri de cefalopode. Dacă, în plus, uh, s-a ajuns la uh, vreun acord cu alte țări referitor la folosirea cefalopodelor dispoziție care nu putea fi inclusă în acordul dintre Uniunea Europeană și Mauritania. Ca de obicei, vreau să vă rog să înaintăm uh, în acord pentru că acesta să poate fi îmbunătățită și pe măsură ce înaintăm să îmbunătățim și aplicarea criteriilor europene în toate acordurile. Mulțumesc! Merci, Madame Bilbao. Paco Mulțumesc. bueno. Paco. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Chiar dacă au luat cuvântul uh, trei deputați, practic ei au spus totul. Eu doar trebuie să reiau că acesta este unul din acordurile de pescuit cele mai importante pe care le-a semnat Uniunea Europeană. Și după cum spunea raportorul, domnul Mato este un acord mult mai favorabil decât cel anterior, în ceea ce privește deja durata acei patru ani. Acest, uh, această perspectivă a unui orizont stabil, a unui cadru temporal stabil, uh, când noi eram obișnuiți cu un termen, aș spune, aproape ridicol de 2 ani. Și în ceea ce privește posibilitățile de pescuit, acest acord este unul mult mai amplu și, în conformitate cu informațiile de care eu dispun, este un acord mai ieftin. Dacă trebuie să mă plâng, pentru că întotdeauna este și un minus, uh, este, așa cum spunea domnul Mato și doamna Bilbao, excluziunea flotei de pescuit de cefalopode, pentru că flota mea din regiunea de unde vin, din Galicia, este o flotă care a fost deja exclusă uh, din zonele de pescuit din Sahara gestionate de Maroc. Iată de ce excluziunea uh, și din partea Mauritaniei a fost una dureroasă. Uh, mi-ar plăcea ca la viitoarea comisie mixtă să se analizeze posibilitatea uh, ca uh, acele uh, nave, uh, acele traulere frigorifice să poată pescui și uh, sepie uh, și uh, și calamari. Comisia științifică, am înțeles, trebuie să se pronunțe asupra stocurilor acestor două specii, dar eu aș dori să știu dacă la această comisie mixtă ar putea deja să se discute subiectul și să se ia o hotărâre. După cum vă spuneam și ieri, domnule președinte, când vorbim de alte acorduri, aș dori să vă felicit pentru că aceasta este direcția pe care ar trebui, făgașul pe care ar trebui să ia acordurile cu state terțe. Mulțumesc! Ricardo Ferro Santos Obrigado. Eh, e obrigado, quer eh, ao representante da, da Comissão Europeia. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc și reprezentantului Comisiei Europene pentru explicațiile pe care ni le-a oferit. De asemenea, aș dori eh, să i mulțumesc domnului Mato pentru întrebările făcute și domnului Robles. Sper că și să primească un răspuns la întrebările ridicate. E un protocol uh, de acord negociat îndelung și care reprezintă într-adevăr o ameliorare față de situația din trecut. Protocolul este unul foarte important și vreau să întăresc un lucru deja spus aici. Pentru regiunile ultraperiferice știm că problema acestor uh, regiuni ultraperiferice este inclusă în uh, dimensiunea externă a politicii comune de pescuit pentru a avea uh, efecte favorabile asupra regiunilor uh, ultraperiferice. Eu vin din Azore. Aici pescuitul de ton și de mici specii pelagice reprezintă un element extrem de important pentru economia noastră se înregistrează de asemenea fluctuații ample în sector, lucru care se traduce în repercusiune asupra populației și economiei. Iată de ce aș dori ca regiunile periferice să fie luate în calcul în aceste acorduri. Mai ales când uh, vorbim de aceeași uh, componentă biogeografică vorbim uh, de Macronesia, unde se află uh, Azore, Canarie, insulele Canare, Cap Verde și Madeira. Trebuie să luăm în calcul și mm, prioritatea sau discriminarea pozitivă, dacă vreți, care trebuie uh, să se confere uh, flotelor uh, din regiunile ultraperiferice, de pildă din Azore, în ceea ce privește accesul la stocurile haleutice. Vorbim aici de specii migratoare, precum tonul, specii incluse și în acest acord de pescuit cu Mauritania. Eu doream aici să văd niște mecanisme de protecție care să asigure accesul fetelor din zonele periferice, cât și posibilități de debarcare, așa cum spunea domnul Mato, ca uh, capturile să poată fi debarcate în uh, cele patru uh, puncte din acea macronesie, de pildă um, Madeira și Azore. Există aici posibilități reale pentru că aceste uh, microarhipelaguri se află uh, în, pe platforma africană, de fapt. Fără a intra prea mult în detalii, iată ce vreau să spun. Atât, mulțumesc. Merci, Ricardo. Je repasse la parole à... Mulțumesc, Ricardo. Îi dau cuvântul domnului Diperent. Răspundeți? C'est l'interrogation. Thank you very much. <clears throat> You've raised many... Mulțumesc. Da, ați punctat multe chestiuni și sunt unele dintre ele care rămân deschise. Am să iau pe rând uh, punctele în discuție. Poate prima chestiune pe care o menționa domnul Mato, regiunile ultraperiferice și transbordările în Las Palmas. Uh, acesta a fost un punct major de negociere cu Mauritania. Au venit cu diverse teorii de ce trebuie să fie făcută transportarea în Mauritania. În primul rând pentru că vor să aibă controlul asupra capturilor. Dacă noi plătim pe baza uh, capturilor uh, efective, argumentul este valabil. Și din acest motiv am încercat să îi uh, convingem că cu sistemul ERS ar avea o mai bună viziune asupra capturilor. Deci le-am oferit diverse posibilități ca să, de exemplu, să existe niște observatori mauritani în Las Palmas sau să existe o combinație uh, între sistemul ERS și observatori. Și o alt, un alt argument a fost că se uh, impulsionează activitatea economică în, Nuadibu. Nua și proiectul uh, Macapel. Am discutat cu Mauritania posibilitatea de a ridica nivelul de activitate, de know-how în ceea ce privește pescuitul la un nivel mai înalt. Deci să facem un transfer de cunoștințe uh, pentru a uh, ținti mai bine producția uh, de pescuit pe piețe și se prevede în protocol că acest punct poate fi luat din nou în discuție și spre surpriza noastră plăcută, mauritanii n-au zis direct nu. Deci sperăm că în următorul comitet mixt o să reușim să facem niște progrese în acest sens. Dar să nu credeți că se vor întâmpla foarte repede lucrurile. Deci e o evoluție pozitivă, dar să nu credeți că gata, am rezolvat-o. Va trebui să vedem rez- rezultatul concret. Deocamdată există această oportunitate. Știți că există teoria mauritanilor care zic că pescuitul este o chestiune simplă pe care o gestionează foarte bine și cu care, uh, care poate fi făcută de pescarii locali. Și astfel se creează locuri de muncă pentru mii de oameni. și uh, ei susțin că pot să pescuiască surplusul. Mă rog, e o discuție în această privință, trebuie să ținem cont și de dreptul internațional și să acceptăm că, de fapt, să accepte că nu, nu e surplus pe care să-l pescuiască. Domnul președinte a punctat o chestiune interesantă. Chinezii care sunt uh, armatori uh, în flota Mauritaniei și care pescuiesc uh, cefalopode. Da. Chestiunea aceasta am dezbătut-o cu Mauritania de multă vreme. Întâi și întâi au susținut că, practic, din punct de vedere legal, acestea sunt nave mauritane. Însă, într-adevăr, subiectul a apărut în discuție a, mm, legat de un contract specific a, uh, în care nu era prevăzut pescuitul cefalopodelor. Am încercat să primim confirmarea a ceea ce susțin ei și, și acesta este un punct pe care continuăm să-l discutăm în bilateral drepturile de captură uh, și plățile în exces pentru aceste drepturi. Da, încercăm să remediem această chestiune. E adevărat că în protocolul anterior exista o, presi- o combinație de factori care a dus la uh, utilizarea mai redusă a posibilităților de captură în primul rând că era perioada scurtă, nu se înțelegea foarte bine când se poate începe pescuitul și am încercat să exercităm presiunea asupra Mauritaniei să ne lase să schimbăm zonele de pescuit. E, și până la urmă s-a scurs timpul și până la final totalul capturilor a fost, să spunem, satisfăcător. Acum am inclus anumite mecanisme în protocol, astfel încât să stimulăm flota să utilizeze posibilitățile existente. Și dacă există anumite segmente din flotă care nu pot să utilizeze posibilitățile, să le transfere la alții care pot să le folosească. Am introdus cel puțin aici posibilitatea uh, de a suspenda acordul dacă constatăm că există o subexploatare uh, vizibilă. Și aveți dreptate că cooperația sectorială este o mare provocare. Acum am introdus și introdusesem în protocolul anterior deja o clauză care spune că noua cooperare sectorială va fi finanțată numai în momentul în care se utilizează sumele alocate prin protocolul anterior. Acum, deci, s-a creat așa un fel de coadă de așteptare pentru că așteptăm rapoartele în urma a două protocoale. Dar se îmbunătățesc lucrurile și aici, în sensul că capacitatea de absorție și voința de a accepta condiționalitățile în, acest, în această cooperare sectorială reprezintă un pas înainte, pentru că ministrul uh, pentru pescuit dă dovadă de deschidere. Apoi, transbordările și regiunile ultraperiferice, menționam că este prevăzută posibilitatea de a modifica regulile în această privință. Și vom vedea ce se va întâmpla în perioada de follow-up. Și se menționa și problema cefalopodelor care reprezintă o lovitură pentru flota uh, galițiană. Noi ne gândim să includem o nouă categorie pentru speciile demersale și am discutat acest lucru cu mauritanii, că le-am arătat raportul, îl studiază și conform oamenilor lor de știință ar exista surplus. Și după aceea va trebui să vedem care sunt condițiile pentru acest nou uh, acord, astfel încât și condițiile pentru pescuitul acestor specii să se fixeze. vedem că sunt progrese pozitive în diverse domenii și sperăm că următoarele negocieri uh, ne vor aduce în faza operațională, practică. Mulțumesc. Mulțumesc, uh, Stefan. Uh, doriți să încheiați? Nu, nimic mai mult, foarte pe scurt. Aș dori să mulțumesc încă o dată Comisiei în persoana lui Stefan Verme sunt conștient de eforturile pe care le-a făcut Comisia din prima clipă pentru a putea să includă posibilitățile de debarcare și transportare în insulele Canare. Știu, prin urmare, că vor face tot posibilul pentru ca acest lucru să devină o realitate la viitoarea Comisie mixtă. Cred că e un lucru bun pentru Uniunea Europeană, pentru insulele Canare, bineînțeles, și pentru Mauritania. E nevoie, prin urmare, să muncim în continuare. E adevărat și ce s-a spus, uh, Eh, se spune că nu există mm, excedent în ceea ce privește stocurile de cefalopode pentru că ei pescuiesc tot și dacă asta e ce spun, asta e. Noi putem eh, impune orice mm, cerință dorim, eh, există și rapoarte tehnice care s-au prezentat în ceea ce privește cefalopodele, e o luptă cerbă, într-adevăr, dar cine nu luptă, nu câștigă. Și după cum am spus și în trecut, cred că e corect să spunem că Comisia a muncit din răsputeri, nu ne rămâne decât să-i mulțumim și să știe că, cel puțin în cazul meu ca raportor, beneficiază de tot sprijinul și cred că și de, parlament, de sprijinul Parlamentului în ansamblu. său. Mulțumesc! Mulțumesc, Gabriel. Trecem acum la punctul 19 de pornea de zi. Este vorba despre o prezentare a departamentului tematic intitulată Situația sectorului de pescuit de scoici marine în Europeană. Comisia noastră a cerut uh, departamentului tematic acest studiu care analizează mai ales situația din Marea Adriatică. Studiul a fost întocmit de către doamna Alicia Mosteiro, consultant internațional de la FAO, și domnul uh, Giuseppe Scacela, cercetător la Institutul de uh, Științe Maritime din Ismar din Ancona, din Italia. Studiul revizuiește situația existentă și uh, studiază uh, cauzele uh, scăderii populației de scoici marine și evaluează impactul socioeconomic al acestei scăderi a producției. Sper că ați primit prin mail studiul. În orice caz, aveți în sală și versiunea pe hârtie pentru cei care nu au primit prin mail și, în orice caz, aș dori să-i urez bun venit doamnei Moseiro. Are la dispoziție cam 15 minute pentru a-și prezenta acest, a prezenta acest studiu. Și după aceea vom avea un schimb de vederi. Vă rog, aveți cuvântul, doamna Monteiro. Good morning, everyone. Bună ziua tuturor. Uh, împreună cu colegul meu, domnul Scarcela, am venit să vă uh, prezentăm acest studiu, uh, deci situația scoicilor mari, mai ales în Marea Adriatică. La începutul de la studiului nostru aș dori să vă prezint câteva îngrijorări legate de acest domeniu european. E vorba mai ales de declinul populației, Uh, datorită uh, presiunii exercitate de prescuit și apoi unei raportări inexacte în literatura de specializată, apoi, uh, apoi o măsură, așa numita dimensiune minimă de descărcare, se fac raportări, deci criteriile sunt de 25 de milimetri, dar există Uh, studii care arată că maturitatea sexuală ar putea apărea uh, la între 13 și 18 mm, deci am avea posibilitatea să scadem uh, această dimensiune minimă de descărcare la 22 de mm. De asemenea, în ceea ce privește măsurile semice, s-ar putea ne întrebăm dacă nu am putea avea un, um, un prag de toleranță de 10-5%, cam cum stau lucrurile acest uh, sector uh, suferă și de pe urma uh, concurenței de pe piață, mai ales din partea scocilor din Turcia. Um, dimensiunea este de 17 de milimetri și altor scoici în europeană și care este impactul socioeconomic al acestor cauze. Și, în fine, și impactul de mediu al acestui tip de pescuit. Avem mai multe uh, capitole ale acestui studiu. În primul rând uh, avem contextul, pescuitul speciilor uh, uh, marine în Europeană pentru a înțelege importanța acestei uh, resurse, apoi descrie mm, pescuitul uh, scocilor în Marea Adriatică, apoi o prezentare, deci câteva date biologice pentru a înțelege mai bine contextul, apoi uh, performanțele economice legate de această dimensiune minimă. Deci, uh, înainte de a începe studiul propriu-zis, uh, care este contextul, noi studiem Camelea galina, deci este scoica care se întâlnește mai ales în nordul și centrul Mării Adriatice e pescuită cu uh, nave uh, hidraulice de dragare și producția a scăzut foarte mult de la 100.000 de tone la începutul anilor 80 la 14.000 uh, de tone, în orice caz sub 20.000 de tone în perioada recentă. Cine se ocupă? Se ocupă directoratul italian de pescuit, de apoi există și un centru Uh, cu privire la datele științifice. Uh, există însă un declin foarte clar și au fost publicate recent mai multe studii care arată că probabil că cauzele sunt o rată de exploatare foarte ridicată și factorii de mediu, de exemplu, uh, faptul că Uh, fitoplanctonul a scăzut foarte mult, uh, apoi apa proaspătă care sosește în cantități tot mai mici, dar în orice caz ce deci, este clar este că nu putem să controlăm uh, acești factori de mediu, doar mediu, doar rata de exploatare și astfel avem o situație foarte specifică în care trebuie să vedem să înțelegem că există o fluctuație naturală anuală care este normală deci, uh, mortalitatea naturală uh, este, uh, este greu de controlat. Deci, în orice caz, putem să încercăm să constatăm care este situația, dar este foarte greu să influențăm Um, această situație. Apoi, uh, de asemenea, notele de piscuit au un impact foarte important. E vorba de nave care uh, pescuiesc toate speciile de pe fundul mării și astfel uh, biodiversitatea scade foarte mult. Dar există studii care arată că um, comunitatea de scoice se reface destul de repede. Scopul uh, studiului nostru este triplu. În primul rând încercăm uh, să abordăm uh, această presiune exercitată de prescuit, impactul asupra mediului și consecințele socioeconomice. Deci ideea este că dacă dorim să respectăm principiile PCP, care se bazează mai ales pe principiul precauției, e clar că nu trebuie să ne apropiem de limitele biologice pentru că intrăm pe un teren periculos și de asemenea Um, pentru a gestiona în mod durabil resursele, trebuie să ținem cont nu numai de partea biologică, ci și de efectele socioeconomice și de mediu. Și ne-am dat seama că una dintre soluțiile posibile este să reducem uh, mai ales uh, presiunea exercitată de către pescuit pentru a contrabalansa uh, efectele de tip de mediu sau de socioeconomic. Acum, ca să înțelegeți importanța acestor scoici în Europeană, E vorba de un produs marim uh, foarte apreciat. Uh, aceste scoși sunt uh, consumate în țări precum Portugalia, Spania, Italia, Franța, Portugalia, Belgia și în altele, dar acestea sunt principalele țări de consum. Uniunea Europeană are o producție re relativ redusă, mai puțin de 400.000 de tone și deci Uniunea Europeană a devenit un importator net de scoici marine pentru a face față cererii Uh, uh, Italia este principalul producător în Europeană, uh, în Marea Adriatică și de aceea studiem situația mai ales în această mare, iar Spania este principala țară importatoare. Spania cumpără foarte multe țări din țări vecine, mai ales din Italia, dar și din străinătate, din țări precum China, SUA, Japonia și așa mai departe, inclusiv Turcia. Speciile din Europeană, speciile de scoici marine, în zona atlantică, cea mai importantă este uh, um, uh, scoica europeană franceză palurd, este o specie endemică în Europa. Apoi uh, Manila clam, deci uh, scoica Manila este o uh, specie japoneză care a fost uh, introdusă. Uh, e crescută în ferme, dar și uh, în mediul natural. Uh, în zona mediterană, cea mai uh, întâlnită specie este Camelea galina, uh, care este crescută mai ales în zona Mării Adriatice. Acestea sunt speciile care fac obiectul mai multor regulamente. În Uniunea Europeană, unul din zona atlantică s-a stabilit o dimensiune de 30-40 de milimetri pentru dimensiunea minimă de descărcare. Uh, pentru Marea Mediterană de 25 de milimetri. Uh, deci pentru, uh, pentru specia Camela gadina. Apoi a intrat și scoica turcească pe piață cu dimensiunea de 17 mm, care pentru noi reprezintă un comerț ilegal, pentru că în conformitate cu regulamentul Consiliului 1967 se um, interzice importul, tratarea, procesarea unor specimene care nu uh, sunt, uh, deci care sunt mai mici decât 25 de milimetri. Haideți să vedem cum arată pescuitul în Marea Adriatică. Deci vă spuneam că Italia pescuiește foarte multe astfel de scoici. Uh, dar și Croația, pentru că specia Camera Galina se află mai ales în centrul și nordul Adriaticii. Uh, dar uh, pescuitul din Croația nu este foarte important, e o activitate redusă și deci o să ne axăm uh, doar pe partea, deci pe pescuitul în Italia. Uh, acest tip de pescuit s-a făcut inițial cu bărci mici, pescărești cu unul sau doi pescari, deci se făcea un pescuit manual Uh, și apoi s-a trecut la nava hidraulică de dragare, deci care e o navă care adună pur și simplu toate speciile care se află pe fundul mării, inclusiv scoicile, și care, uh, pentru a face o selecție, trece aceste specii uh, printr-o sită. În anii 70 existau cam, existau cam 380 de nave și dintr-o dată a crescut foarte mult uh, numărul de astfel de bărți, a ajuns cam la 700 de uh, vase în anii 90, apoi uh, prin măsurile de reducere a flotei europene au scăzut la cam 580 de nave, care totuși e un număr foarte mare. Și, de asemenea, fleta și-a extins și zona de operare, deci uh, uh, pentru a acoperi și zonele de distribuție a scoicilor. Aceste eforturi, în mod inițial, au dus la uh, descărcări mai mari și la un, econo- un rezultat economic foarte bun pentru pescari, dar cu timpul această supraexploatare a devenit o, o problemă, datorită mai ales producției scăzute. Guvernul italian, în acest caz, în ultimile decenii, a luat măsuri de gestionare, de exemplu, a emis uh, licențe pentru a restrige, restrânge pescuitul, cote, restricții pe zone și așa mai departe. Uh, s-a axat și pe uh, procesul civil, care nu este perfect Uh, presiune exercitată de către peers, uh, comunitățile locale și apoi o rată de toleranță de 10% care a fost uh, introdusă prin decret de către președintele italian. În pofida acestor măsuri, problemele cele mai mari sunt cele legate de control. Deci nu se aplică în mod uh, concret aceste măsuri de care vorbeam înainte. Acum, în ceea ce privește biologia acestei specii de scoici, Cocile trăiesc pe fundul mării, uh, în nisip, uh, deci uh, Marea Adriatică oferă un mediu prielnic acestei specii. Există uh, un ciclu de reproducere, deci din aprilie până în iunie-iulie. Uh, um, deci e uh, anotimpul de uh, depunere a ouălor. Uh, deci în acest sezon, de-a lungul acestor luni, Cocile depun ouăle de mai multe ori, deci în repetate rânduri și e foarte important ca specimenele să fie uh, prinse cât mai târziu cu putință pentru a le permite să se reproducă, să depună ouăle. În ceea ce privește maturitatea sexuală, este influențată de către temperaturi. Temperatura reprezintă un factor de mediu care influențează producția și uh, creșterea și, bineînțeles, și uh, dimensiunea uh, la maturitate care variază, care este variabilă. Uh, conform studiilor, se arată că la sfârșitul celui de-al doilea an, uh, maturitatea se ajunge cam la 20-25 de milimetri, deci e mai mult decât uh, cele, mai, mai puțin de, de cei 30 de milimetri care apar, de dimensiunea care apare în mai multe studii, dar în orice caz există foarte multe variații ale dimensiunii. Uh, unele scoici, un procent mic al populației se uh, Uh, reproduce mai repede, dar în orice caz uh, majoritatea așteaptă dimensiunea de 20-25 de milimetri ca să se reproducă. Apar doi uh, factori, fecunditatea și numărul de ouă, deci calitatea și cantitatea ouălor. A icrelor, da, da, e ouă de pește, da. 20 mm. And just as a curiosity, I could... Uh, da, ca să vă spun doar ceva, vă spun, aș putea să vă spun că scocile au uh, 30 de milimetri. Uh, la 30 de milimetri produs, uh, produc 4,5 cicră mai, mai mult. Uh, e nevoie deci cam de 2 ani pentru ca o scoică să ajungă la dimensiunea uh, stabilită în regulament. Uh, lungimea tot, maximă este de 50 de milimetri, deci, milimetri și uh, creșterea depinde de condițiile de mediu, uh, temperatura, am vorbit de ea, dar există și alții, de exemplu, condițiile de trafic, uh, câtă mâncare, câtă hramă este disponibilă și apoi și uh, uh calitatea uh, fundului mării. Dar uh, depinde și de densitatea populației. Deci cu cât densitatea este mai mare, cu atât Um, scocile cresc mai puțin pentru că există o concurență pentru hrană. Deci e un aspect interesant pe care am putea să îl folosim uh, pentru a uh, crește producția. Deci sperăm să putem să ne întoarcem la uh, cifrele de producție din trecut prin astfel de măsuri. Anumite studii arată și că această presiune exercitată de navele de dragare duce la o rată de creștere mai uh, mică, ceea ce înseamnă că intervenim și în dezvoltarea genetică a speciei, uh, pentru că doar uh, mm, deci eliminăm, eliminăm exemplarele cele mai performante din punct de vedere genetic și astfel reproducerea e în pericol. Apoi uh, există și predatori precum steaua de mare și alți uh, grastopoși, apoi mai există și uh, probleme legate cu, cu, cu planctonul, deci amenințările sunt multiple, pericolele pentru această specie. În ceea ce privește exploatarea camea galina, așa cum am spus și înainte, e cam de 100.000 de tone, în era de 100.000 de tone în 1980, care este de 10 ori mai mare decât în anii 50 sau 60, Um, și de șase ori mai mare decât cifrele uh, din ultimii ani. 95% din această specie provine din uh, nordul și centrul uh, Mării Adriatice, deci din zona italiană de pescuit și greutatea exemplarelor a început să scadă dar cu 20-30%, deci așa cum vă spuneam, acest tip de pescuit prin dragare nu este cel mai bun și din anii 70 am Uh, observați că și dimensiunea uh, uh, specimenelor scade. Deci, vă pot spune că descărcările scad, au scăzut cu 3500 de tone pe an. În ceea ce privește capacitatea de pescuit și eforturile acestor nave de dragare, Uh, deci uh, capacitatea de depozitare s-a dublat, uh, rămâne încă foarte mare, însă au fost depuse eforturi de a combate acest tip de pescuit. Efortul individual pe vas a scăzut în medie și se explică și prin faptul că resursele sunt tot mai rare. Vedeți aici un grafic în care se observă că din anii 80 până acum producția a scăzut în mod drastic. E un uh, lung. O să mă grăbesc, o să-mi accelerez ritmul pentru că nu mai avem timp. Uh, deci exploatarea speciei în Marea Adriatică, uh, toate speciile au fost uh, supraexploatate și variațiile de populație sunt uh, foarte mari, deci nu putem anticipa, nu putem ști ce se va, ști ce se va întâmpla pe viitor, deci trebuie să înțelegem situația actuală pentru a vedea care sunt măsurile de gestionare eficiente. O să trec repede zonele în care se pescuiește. Impactul asupra mediului, uh, se pare că există foarte multe uh, de, uh, deci risipa este foarte mare la nevertebrate în ceea ce privește capturile Uh, tehnicile de mulțire artificială poate să fie eficiente, iar în ceea ce privește performanța economică acestui sector, uh, producția acestei specii este cea mai mare, mai ales în Turcia. Turcia are producția cea mai mare, pe locul 2 vine Italia, apoi Spania și să ajung uh, în anumit ani la un nivel foarte scăzut. În 2012 însă a fost un nivel maxim cu preții mai mari, deci bineînțeles că prețul scade în funcție de producție sau crește, fluctuează. Vedeți aici producția din Italia, ea a scăzut foarte mult, producția în Turcia a crescut foarte mult uh, și uh, reducerea cea, scăderea cea mai mică a fost în 2005, când producția a fost de 32.000 de tone. Piața italiană este cea mai importantă, piața de desfacere, uh, există pragul no, zero toleranță, Apoi mai există alte specii, speciile Manila, cele din Golful Cadiz și asemenea uh, scocile din Turcia, Uh, piața europeană, uh, principalele țări sunt Italia și uh, Spania, dar și alți consumatori consumă aceste produse. Ce vă pot spune este că poate că dacă am controlat fluxurile de, de produs care intră pe piață, am influențat și prețurile. Aș dori să trec acum direct la recomandări. Una dintre concluzii este că reducerea nu e de dorit. Concluzii și recomandări? Uh, avem patru piloni. În primul rând, e nevoie de mai multe studii, o monitorizare pe termen lung a parametrilor, parametrilor biologici, măsuri de uh, gestionare, apoi uh, controlul și punerea în aplicare, care trebuie să fie consolidate. E important să nu numai să avem reguli, ci să le și punem în, în practică. Uh, ar trebui ca ele să fie respectate pentru ca ele să devină, exploatarea să devină durabilă, apoi uh, rotația culturilor și alte măsuri uh, care și-au dovedit efectul pozitiv, ar trebui să le folosim și introducerea de noi specii. Mulțumesc! Merci, Madame Mosterio. C'est vrai que c'est pas facile de... Nu e ușor să sintetizați toate aceste informații într-o singură prezentare. Am să dau cuvântul imediat colegilor. Marco vrea să intervină. Mulțumesc. Aș vrea să mulțumesc celor doi intervenienți, celor doi oameni de știință pentru munca lor. După cum știm și, știu și ei, ce s-a întâmplat uh, este că s-a publicat un studiu un alt studiu uh, recent de către Ministerul uh, Italian în ceea ce privește populația de scoci marine și rezultatele sunt diferite față de ce ni s-a prezentat astăzi. Deci, aș vrea să întreb autorii acestui studiu de ce există această diferență. Celălalt raport arată că se recomandă reducerea dimensiunii uh, la 22 de mm, dar dumneavoastră spuneți că nu este recomandabilă această reducere. E interesant punctul acesta de discutat. Sunt mai multe dimensiuni care se vehiculează. Și mă întreb de ce există aceste diferențe. Mie mi se pare că este o diferență din punct de vedere biologic. Cred că sunt diferențe în modul în care au privit autorii studiilor lucrurile din punct de vedere al producției, al dimensiunilor scoicilor și vreau să știu de ce, de ce. Ministrul italian studiul Ministerului Italian a analizat și obligațiile de uh, debarcare și dacă s-ar adopta aceste obligații, ar exista o derogare uh, timp de 3 ani pentru dimensiunea de 22 de milimetri și ar putea reprezenta un test acest lucru, să vedem cum se gestionează resursele pe perioada respectivă. Și Asta vreau să vă întreb, așa este sau credeți că există un risc dacă există o limitare în timp, o limitare la o perioadă de trei ani? Una dintre probleme una dintre problemele legate de scoicile din Marea Adriatică și menționați acest lucru în raport și pescarii care prind scoici văd și ei acest lucru în fiecare zi, nu se poate ajunge la dimensiunile solicitate. Deci foarte adesea nu se pot realiza normele acestea. Deci până la urmă se prind uh, scoici mai mici, pentru că e dificil să le prinzi pe cele de dimensiuni mai mari. Dar care ar fi intervalele uh, de care are nevoie fundul mării ca să se refacă, să poată să fie mai nutritiv? Domnul Caputo, mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să mulțumesc cercetătorilor pentru studiul lor. Toate aceste întrebări cred că au fost deja puse de vorbitorii dinaintea mea. Ele sunt relevante și bineînțeles că ne produc îngrijorări în ceea ce privește Marea Adriatică și pescuitul de scoici marine de acolo. E adevărat că acest prag de toleranță este crucial, e clar. Marea Adriatică nu poate să producă alte feluri de scoici. Aș vrea să întreb comisia dacă poate verifica aceste uh, diferențe, aceste discrepanțe dintre studii Pentru că mie mi se pare ciudat să nu ajungi la aceeași concluzie. Avem o problemă în Italia, în sectorul pescuitului, mai ales în Mediterana, unde sunt dificultăți majore, pentru că datele științifice spun că arată anumite cifre pe care, de care trebuie să țină cont Parlamentul și Comisia. Mulțumesc. Prima, cum diceva bine il colega... Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și eu colegilor pentru studiu. Se vorbea despre celălalt studiu și despre diferențele dintre cele două. în Italia ne confruntăm cu problemele acestea majore delimitate în studiu și domnul Caputo a subliniat niște chestiuni importante în Filipine, în Turcia și în Marea Adriatică, unde cresc aceste scoci, de fapt sunt diferențe esențiale și ar fi mai bine să monitorizăm situația decât să aplicăm un prag restrictiv. Nu cred că Italia a avut abordarea corectă în ceea ce privește pragul de toleranță ar trebui să ia în calcul mult mai mult care este realitatea concretă. Și nu cred că lucrurile sunt abordate foarte bine în acest moment. Che produce anche. Ecco, io mi impegnerei molto, lo chiedo a voi. Sunt condiții diferite în realitate. Iar în privința datelor științifice, cred că sunt niște discrepanțe așa cum spunea domnul Frontei. Aș vrea să știu în ce măsură pescuitul uh, prin această metodă, prin dragare, distruge uh, fundul mării și cât timp este necesar pentru recuperare. Poate ar trebui să considerăm Marea Adriatică ca entitate biologică de sine stătătoare, și să vedem care sunt posibilitățile de regenerare. Pentru că e vorba de un bazin mic până la urmă în cazul Turciei și, a, și la ei este important. Uh, ei consideră că pragul de maturitate este de 17 mm, este foarte mic. Deci clar Italia e dezavantajată de pragul aplicat de turci și nu sunt foarte sigur dacă această reducere la 22 de milimetri ar fi utilă, că e posibil să fie o măsură mai severă față de ce fac alții. Și în loc să coborâm pragul, ar trebui să fim mai riguroși cu cei care încalcă normele actuale. Domnul Milenman, vă mulțumesc Domnule președinte, înainte de toate, doresc să-i mulțumesc doamnei Mosteiro pentru prezentarea atât de interesantă asupra acestei lumi încă atât de necunoscute. Mi-aduc aminte că anul trecut, când o delegație acestei comisiei, comisii s-a deplasat la Expo Milano, am avut o întâlnire cu delegația sectorului italian al pescuitului și uh, Acestea se plângeau referitor la dimensiunea stabilită de normele comunitare pentru uh, scoica marină și spuneau că ar dori ca dimensiunea standard să se reducă la 22 de milimetri de la 25, pentru că în caz contrar nu ar fi fost, uh, nu s-ar fi înregistrat o producție suficientă. Mă întreb cum se împacă această scădere a dimensiunii standard cu capacitatea de producție. Și o întreb pe doamna Mosteiro ce se întâmplă în Turcia dacă acolo dimensiunea minimă este de 17 mm și totuși scoica nu ajunge la maturitate sexuală pentru a se reproduce. S-ar putea chiar ca producția din Turcia să dispară? Este un pericol grav. În plus, uh, cred că am înțeles, uh, ar fi formula favorabilă din prezentarea dumneavoastră că există o soluție pentru a face față acestei scăderi de producție, um, acea um, reproducere asistată și aș dori să știu uh, cum se face acest lucru. Știu că și în regiunea de unde vin eu, din Galicia, s-au încercat um, să se reînsemânțeze într-un fel fundul marin Aș dori să aflu mai multe în acest sens. Mulțumesc. Mai sunt alte solicitări de intervenție? Văd că nu. Atunci am să dau imediat cuvântul doamnei Mosteiro. Domnului Scarcela. Scarcela. Am să răspund eu, că eu sunt italian și am să încerc să fiu cât pot de succint. Întrebarea domnului Fronte, diferența dintre cele două studii. Păi, studiul nostru a fost o analiză care a coroborat toate informațiile disponibile. Cel făcut de minister a făcut și niște simulări ca să vadă ce se întâmplă în anumite situații, dacă se reduce dimensiunea. Problema este că în, în pagina 49 din raport noi spunem exact ce spune și studiul Ministerului în concluziile sale, că sunt elemente care uh, favorizează reducerea dimensiunilor, dar trebuie să se asigure un echilibru și asta este de fapt întrebarea, dacă merită, dacă este suficient de avantajos să scădem pragul. Studiul Ministerului a avut ca obiectiv, ca, ca și sarcină, să facă simulări și să vadă dacă rezultatele sunt pozitive sau negative și de fapt au dat rezultate și pozitive și negative. Ideea de a reduce dimensiunea minimă, dacă este un avantaj în asta sau nu, practic, dacă vedem că volumul scade la 14.000, când a fost foarte mare în anii anteriori, e clar că sustenabilitatea sectorului este pusă sub semnul întrebării și ar trebui să avem o abordare uh, precaută în ceea ce privește scăderea dimensiunilor. Exact asta spune raportul nostru. Este Uh, în ceea ce privește timpul de recuperare a fundului mării. Sunt mai multe studii legate de acest aspect și Marea Adriatică e semi-închisă, așa că are un alt fel de biosferă, un alt fel de climat și asta este o veste bună, este pozitiv pentru că înseamnă că se autoregenerează fundul mării și stocurile de scoici sunt și ele stocuri seminaturale, adică există o zonă în care există un impact mare al dragării, dar de fapt efectele sunt diferite. Uh, Adică metoda aceasta este mai puțin invazivă decât credeți. Se face regenerarea stocurilor, dar câteodată a, acest lucru se, se transferă spre zone în care nu, care nu sunt cele mai favorabile. Deci acum, în privința Turciei, faptul că ei pescuiesc uh, dimensiuni mai mici, Da, sigur că acest lucru ne produce îngrijorări și trebuie să vedem ce facem pentru că nu știm ce o să se întâmple pe termen lung. Credem că din punct de vedere biologic, reducerea dimensiunii în milimetri ar putea să rezolve unele probleme, dar pe termen foarte scurt. Sunt riscuri însă foarte mari pe termen lung. Ar putea să dispară complet stocurile din cauza aceasta și principalmente... Dacă îmi permiteți să adaug câteva lucruri din câte văd eu. În Turcia producția este destul de mare, 80 de tone în 2012, care se aseamănă cu valorile pe care le-a înregistrat uh, Italia în vremurile bune, aproape 100.000 de tone. Producția din Italia a scăzut extrem de dramatic. La același lucru se poate întâmpla și în Turcia, se poate ca din diferite motive, context de mediu nefavorabil, uh, producția să scadă. Așa cum a explicat și colegul meu, uh, de pildă în Marea Neagră, dimensiunea de reproducere variază ușor. Mi s-a cerut explicații referitor la diferitele soluții existente pe care nu am avut timp să le dezvolt. Uh, am să o fac acum. Eu cred că lucrurile trebuie monitorizate mai îndeaproape, trebuie să se desfășoare mai multe studii referitor la felul în care factorii de mediu influențează parametrii biologici. De asemenea, trebuie să vedem care este impactul măsurilor de uh, gestiune, trebuie să vedem dacă efortul de pescuit se reduce, există într-adevăr uh, un efect uh, care se resimte în ceea ce privește stocurile de scoici sau toleranța lor. Eu uh, lucrez de câțiva ani uh, la FAO, am asupra pescuitului um, ilegal și mă concentrez asupra um, măsurilor de monitorizare. Există mulți factori care trebuie incluși aici și numeroase măsuri de gestiune, dar din păcate cred că există o lipsă de control uh, atât în ceea ce privește uh, piața, produsele care intră pe piață eu cred că măsurile nu sunt urmărite în mod corespunzător. Se elaborează multe măsuri, însă acestea nu sunt urmărite, nu se evaluează cum sunt puse în aplicare. În ceea ce privește acel proces de însămânțare, după cum spunea colegul meu, trebuie să urmărim îndeaproape acele zone pentru ca uh, materialul reproducător să nu se piardă. Bineînțeles, este foarte important să lucrăm cu specialiști. Uh, aceștia sunt, uh, prin urmare, pilonii unor uh, potențiale soluții. Bineînțeles, eu cred că dacă odinioară Italia a produs 100.000 de de tone, aplicând măsurile corecte, s-ar putea uh, reveni la atingerea unor stocuri de acest tip. Mulțumesc! Merci. Mulțumesc domnului Scarcela și doamnei Mosteiro. Vă mulțumesc pentru prezentare și pentru răspunsuri. și vom trece la următorul punct de pe ordinea noastră de zi. Mulțumesc oaspeților. Este vorba despre prezentarea de către departamentul tematic uh, a impactelor sociale și economice a sistemului de puncte de penalizare. S-a realizat un studiu în acest sens, un studiu Cette étude a été réalisée par le cabinet. Acest studiu a fost uh, realizat de Blomeyer uh, și Sanz și veți primi prin e-mail documentul. Sunt și uh, copii în sală disponibile. Deci s-a analizat transparența și punerea în aplicare a punctelor, a sistemului de puncte de penalizare la flote. Și îl salut pe Mike Beck, pe care îl cunoaștem de altfel, și care are la dispoziție 15 minute să ne prezinte acest studiu și după aceea să avem un schimb de vederi. Domnii italieni, vă rog să luați loc, să fiți atenți, ca să lucrăm Mulțumesc foarte mult că am oferit ocazia să prezint uh, constatările studiului nostru cu titlul uh, Impacturile sociale și economice ale sistemelor de puncte de penalizare. Am să vă prezint care este metodologia și după aceea am să vă prezint uh, studiul, adică am să vi-l descriu și apoi să vă spun care sunt unele dintre concluziile evaluării noastre și care sunt recomandările în urma acestui studiu. Am să încerc să fiu sintetic, având în vedere că ieri și azi ați vorbit mult despre sistemele de control. Astăzi însă eu vreau să vorbesc și despre un alt element, și anume sancțiunile. Obiectivele de cercetare ale acestui studiu, analiza impactului în condițiile de lucru a navelor în funcție de dimensiuni și tipurile de pescuit. Trebuie să dăm decidenților uh, informații ca, despre care sunt provocările cu care se confruntă stakeholderii cheie în urma implementării sistemelor de, sistemului de puncte de penalizare. Am făcut o analiză de la începutul lui august 2015 până în octombrie, la sfârșitul lunii 2015. Și am pus întrebări legate de impactul implementării punctelor sistemului de puncte pentru abordarea armonizată a UE. De asemenea, ni s-a cerut să venim cu informații suplimentare Uh, în ceea ce privește impactul comunicării Comisiei din 2014. Deci există și aceste informații și sunt disponibile și pe site-ul Parlamentului. Am făcut uh, cercetare documentară, dar am făcut și interviuri cu stakeholderii, uh, ne-am consultat cu sectorul economic, cu sectorul cercetării și am să încerc să sintetizez raportul. Cred totuși că este important să spun unele lucruri, având în vedere contextul în care se uh, aplică sistemul de puncte și nu poate fi complet detașat de modul în care funcționează PCP politica de pescuit comună încearcă să evite supracapacitățile și uh, acest lucru înseamnă pur și simplu că se aplică o serie de instrumente pentru gestiunea stocurilor și activitățile de pescuit. E adevărat că nu există însă o soluție unică aplicabilă tuturor situațiilor. Se aplică uh, controlul la input, limitarea sau um, măsuri tehnice, zone închise, uh, drepturi de pescuit, autoreglementare, aplicarea dreptului internațional, alte măsuri de pescuit, cum ar fi sistemul de monitorizare electronic, sistemele de înregistrare. Menționam că nu există însă o soluție unică care să răspundă la toate provocările cu care se confruntă Europa și stakeholderii care au de-a face cu aceste provocări uh, văd lucrurile din diverse puncte de vedere, sunt diverse abordări ale gestiunii. Politica de pescuit stabilește principiile generale, comune în UE, care uh, permit o anumită flexibilitate cum sunt cele stabilite prin uh, regulamentul privind controlul uh, pescăriilor. Și în practică acest lucru se reflectă în modul în care statele membre fac inspecții, fac controle, uh, inclusiv cele uh, comune, deci cele împreună cu misiunile de inspecție ale agenției comisiei. S-au identificat o serie de încălcări și, de exemplu, am putut să calculăm care este probabilitatea anumitor încălcări. Am definit unele zone de risc pentru încălcări, de exemplu cele care se referă la obligațiile de debarcare Uh, în ceea ce privește punerea în aplicare, aceasta rămâne responsabilitatea statelor membre cu obligația ca aceasta să fie proporțională și armonizată. Cu alte cuvinte, statele membre pot să impună măsuri, uh, sancțiuni uh, administrative și penale chiar, pe baza unor repere și există un efect de discriminare al acestor sisteme de sancționare diferite. Uh, sistemele, sistemul de puncte este menit să vină să armonizeze uh, aceste sancțiuni și să ducă până la suspendarea licențelor de pescuit. Și uh, de asemenea să împiedice migrația celor care încalcă normele uh, spre zonele în care uh, se aplică mai puțin sau există o aplicare mai slabă a normelor. și vorbeam despre planificarea spațială, delimitarea zonelor, toate aceste instrumente uh, introduse prin uh, prevederile din 2012 uh, cer să se adopte un cadru administrativ prin care ele să devină operaționale. În 2016 vedem că sistemul acesta ar fi trebuit să fie funcțional de câțiva ani și am pus unele întrebări, de exemplu, dacă se realizează obiectivul nediscriminării. Deci am uh, înregistrat feedback-ul stakeholderilor și subliniem care sunt preocupările legate de posibilitatea sancțiunilor și de posibilitatea de a aplica puncte de penalizare. Deci, de exemplu, vedem că stakeholderii au sprijinit ideea armonizării sancțiunilor, dar există riscul ca inspectorii naționali să se axeze pe Uh, navele flotei naționale. Sancționarea, sancționarea uh, navelor străine ar însemna că se lasă și statelor de pavilion posibilitatea de a aplica sancțiuni și sunt unele dificultăți în această privință. Mai există și un alt risc și anume ca inspectorii să țintească mai mult acele nave care au uh, capturi secundare, capturi nedorite mari, pentru că pescuiesc specii greu de prins. Și sectorul industrial ne avertizează că navele mici sunt supuse unor sancțiuni disproporționate. De exemplu, companiile mai mari pot să acopere pierderile care rezultă și sunt și preocupări legate de efectele negative secundare uh, în ceea ce privește eligibilitatea pentru finanțarea publică. Statele membre cu care ne-am uh, consultat pentru acest studiu au subliniat că există niște discrepanțe de punere în aplicare. De exemplu, sunt diversele, diverse instrumentele de gestionare care se uh, aplică și tot statele membre spun că este nevoie de cooperare internațională, um, mai, mai ales în ceea ce privește uh, chestiunile legate de beneficiarii reali. Dacă avem de-a face cu încălcă, o încălcare care a avut loc în statul membru A, uh, de un, un navă din statul B, uh, care este însă în proprietatea unei companii din statul C, Iată că avem un întreg lanț de sancțiuni și apare un al treilea aspect notat de statele membre, uh, probleme sistemice, dacă vreți, le numim, și anume compatibilitatea sistemului acesta de puncte cu sistemele naționale și dificultatea de a găsi niște criterii uh, și procedurile lente de sancțiune și ele pun probleme. În ceea ce privește Comisia Europeană, rolul Comisiei pentru asigurarea punerii în aplicare uh, este un rol dificil, mai ales din cauza faptului că punerea în aplicare este lăsată în mâna statelor membre. Deci Comisia nu poate să include imediat sancțiuni. Știm însă că Comisia evaluează în acest moment mecanismele de sancționare și așteptăm uh, să prezinte Comisia um, concluziile sale anul acesta. Deci, în studiul nostru ne punem întrebarea dacă obiectivul non-discriminării se realizează prin aplicarea sistemului de puncte de penalizare și de la început uh, subliniem că există unele dubii în ceea ce privește aplicarea acestui sistem. În primul rând că diferă de la un stat la altul punerea în aplicare și asta deja exclude un impact amplu al sistemului de puncte. Suntem siliți să ne uităm la ce se întâmplă în fiecare stat membru în parte. Și am încercat să identificăm informațiile de la nivelul statelor membre în ceea ce privește impactul acestui sistem și nu prea am găsit probe. Uh, sunt mai mult așteptări în ceea ce privește impactul aplicării sistemului. pentru că în acest moment e, se desfășoară în principal faza de punere în aplicare și este vorba de un sistem care a intrat recent în vigoare. Așa că, în mod general, am putut observa că, de fapt, lipsește accesul la informații și în ceea ce privește aplicarea concretă a sistemului de puncte, lipsesc datele. Un element foarte important este că nu există o metodologie clară de aplicare și nu există nici repere clare pentru a putea să determinăm care este impactul la nivelul UE. În consecință, am analizat impactul potențial al acestui sistem și am putea să vedem analizele de risc sau uh, planurile de control, pentru că din aceste documente am putea să vedem care sunt uh, încălcările identificate în inspecții și să vedem informații și despre uh, speciile țintă și așa putem să facem unele diferențe. Dar pe baza acestor date este foarte greu să obții concluzii concrete și acest lucru creează niște uh, neajunsuri. Și de exemplu, planurile comune de utilizare acoperă o multitudine de specii, deci datele nu sunt foarte specifice. Și considerăm că există puțină transparență în ceea ce privește utilizarea sistemului de puncte. Eh, informațiile de pe site-urile de la nivel național sunt diferite, sunt adunate din diverse surse. Și sistemul de puncte eh, presupune acordarea de puncte de penalizare în mai multe state membre, dar eh, rezultă că sunt probleme de punere în aplicare și rămân o serie de întrebări relevante care nu și-au găsit răspunsul. De exemplu, nu este clar pentru noi dacă informațiile sunt monitorizate uh, în fiecare zi sau de la caz la caz, nu știm dacă seturile de date sunt comparabile cu alte seturi de date. Și un element important este că nu este clar dacă statele membre au introdus sistemul de puncte de penalizare pentru uh, deținătorii navelor. Practic, statele membre au marjă de manevră în stabilirea acestui sistem. Și vedem că impactul poate fi foarte mare uh, în ceea ce privește deținătorii navelor. De exemplu, poți chiar să excluzi din sectorul acesta anumite persoane. Avem o listă de recomandări uh, și de măsuri de control și punere în aplicare. După părerea noastră, recomandările făcute în nota din 2014 rămân valabile. Recomandăm să se includă evaluarea eficienței sistemului de puncte de penalizare în cadrul Uh, sistemului mai amplu de control. Pentru că funcționarea acestui sistem, de fapt, depinde de funcționarea sistemului mai larg. Trebuie să ne asigurăm că aceste instrumente sunt aplicate în timp real cu uh, respectarea uh, obligațiilor de transparență pentru moment recomandăm evaluarea periodică de către statele membre a mecanismelor de sancțiune, inclusiv sistemul acesta de puncte de penalizare, și să se includă continuarea dialogului cu sectorul industrial și cu stakeholderii care uh, pot să participe la punerea în aplicare în UE. Sistemul acesta de puncte, deci, trebuie integrat în regulamentul privind controlul. Este foarte important să se elaboreze și o metodologie clară de aplicare a sistemului de puncte de penalizare, care să se aplice armonizat la nivel european. Și în cele din urmă, recomandăm să se exploreze modalitățile prin care să se îmbunătățească cooperarea între statele membre în ceea ce privește inspecțiile și sancțiunile și să se coopereze mai bine și la nivel național în ceea ce privește sancțiunile și inspecțiile. Și este foarte relevant să se promoveze în continuare sistemul pentru a se îmbunătăți identificarea uh, încălcărilor. Și mă opresc aici. Mulțumesc! Uh. Mulțumesc, Mike! Aș dori în primul rând să vă mulțumesc pentru această prezentare, mulțumesc comisiei. Acest studiu mi se pare foarte interesant și pune o serie de probleme importante uh, în perspectiva reformei regulamentului de control. Uh, aș dori să mă refer la patru aspecte în principal. Principiul sistemului de puncte este acceptat în mod uh, global bine de către pescari și cei care intervin în acest domeniu, chiar dacă, așa cum a spus și dumneavoastră, impactul socioeconomic uh, nu este bine pus în evidență. În orice caz, trebuie să ținem cont de uh, micile uh, pescării și pescăriile cu cote complexe. Uh, un al doilea aspect, diferențele între state membre în ce privește permisul acesta de puncte poate duce la discriminări și s-a spus acest lucru și ieri și deci la o concurență neloială între uh, profesioniști. Armonizarea nu este întotdeauna simplă și spunea și colegul uh, Ernesto, uh, dar armonizarea totuși ar trebui să rămână uh, o prioritate pentru ei. E vorba de armonizarea sancțiunilor. Un al treilea aspect, anumite sancțiuni sunt considerate ca disproporționate și mă gândesc mai ales la suspendarea permanentă a unor licențe. Mm, în regulament există foarte, deci trebuie să acumulezi foarte multe sancțiuni pentru a ajunge aici, dar totuși e destul de complicat. Și apoi posibilitatea că atunci când se vinde nava, se duce împreună cu licența și sistemul de punte, pune probleme pentru că se uh, unii tineri pescari care ar dori să câștige, să, să cumpere nave uh, second hand uh, iau uh, așa și punctele uh, proprietarilor și deci sistemul acesta mi se pare sau acest sistem este penalizant. Aș dori să dau cuvântul primului coleg din sală și care reprezintă foarte succint PP-ul colegului nostru Mato. De, Vă mulțumesc, domnule președinte foarte succint, având în vedere entuziasmul masiv al restului eurodeputaților, am să, vă, am să mă limitez la a spune că eu de multă vreme nu vedeam un raport mai critic de atât referitor la eficacitatea unui sistem. Adevărul e că singurul element favorabil pe care l-am ascultat, n-am citit raportul, este că e o bună idee să introducem acel sistem de puncte. Însă, dincolo de această idee, tot ce am auzit e, arată clar că lucrurile nu funcționează bine nu există suficiente date, e greu să se monitorizeze impactul diferit al sancțiunilor asupra navelor de mari dimensiuni, de mici dimensiuni. Cu alte cuvinte, nu se înregistrează un impact profund asupra statelor membre. Întotdeauna vorbim de principiul nediscriminării, însă în realitate, practica ne arată că există discriminare Iată de ce eu, sincer, cred că trebuie să regândim lucrurile. Mie nu mi-a rămas uh, nicio formă de speranță, nici măcar în ceea ce privește recomandările oferite de autor astăzi. Dacă îmi duce la îndeplinire aceste recomandări, s-ar schimba ceva? Ar deveni dintr-o dată un sistem bun care ar funcționa? Uh, care ar convinge statele membre și care ar îndeplini acea funcție pe care, în teorie, uh, o întrevede această idee. Eu înțeleg că statelor membre nu le prea place controlul, nu le prea place să-i raporteze și uh, asta cu atât mai puțin când s-ar putea să uh, ajungă să facă obiectul unei sancțiuni sau unei suspendări chiar. Aceasta este părerea mea la ora actuală, o părere foarte îngrabă, fără a fi citit uh, raportul, ascultând doar prezentarea invitatului nostru de astăzi și oricum mulțumesc foarte mult. Merci, euh, Gabriel. Mulțumesc, Gabriel. Se pare că uh, s-au dorit să faceți completări față de întrebările pe care vi le-am pus. Ernesto, dorește să spui ceva? Ba da, ba da, e un subiect care te interesează. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, după cum a arătat uh, și Mike, uh, la ora actuală Comisia desfășoară o evaluare a aplicării sistemului de puncte de penalizare. Această evaluare este considerată extrem de importantă de comisie și face, bineînțeles, parte din ansamblul evaluării celor 5 uh, ani. Prin urmare, când vom publica evaluarea noastră, cea care corespunde punctelor de evaluare, bineînțeles, de penalizare, îmi cer scuze, um, aceasta va fi foarte importantă. Dați-mi voie de, deocamdată să nu vă prezint rezultatele evaluării interne, având în vedere că nu sunt rezultate definitive și având în vedere că e un subiect atât de delicat, Comisia nu va prezenta nimic ce să nu fie definitiv și finalizat. În legătură cu ce discutam ieri, domnule președinte, e adevărat că punctele de, penaliza- de penalizare nu sunt armonizate pe deplin. În ceea ce privește criteriile pentru ca un stat membru să hotărască că anumită infracțiune să fie considerată gravă, nu există armonizare. Și asta pentru că așa a fost dorința statelor membre. Să ne aducem aminte că regulamentul a fost adoptat în 2009, când încă nu exista procedura de codecizie. Prin urmare, la armonizare a mers atât de departe până unde n-au dat voie statele membre. La următoarea sesiune de control, bineînțeles, lucrurile se vor schimba. Și cred că este un subiect fără îndoială de mare interes politic să vedem când uh, vom trece de la Consiliu la codecizie, să vedem uh, cât de mult se va progresa în ceea ce privește armonizarea sancțiunilor. Oricum, domnule președinte, în uh, măsura posibilului și având în vedere limitările pe care le avem în regulament, am încercat să armonizăm, dacă nu dispozițiile naționale, cel puțin practica. Și în anumite domenii am făcut eforturi considerabile pentru armonizare nu în ceea ce privește legislația de bază, ci practica. Poate cele mai mari eforturi s-au desfășurat în uh, contextul aplicării sistemului de puncte vis-a-vis -vis uh, de aplicarea uh, regulamentului structural FEMP. După cum știți, acei beneficiari cărora li s-au retras puncte nu pot beneficia de fonduri structurale. Am făcut un efort considerabil de armonizare în acest sens pentru a face astfel încât uh, accesul la fondurile structurale să nu facă obiectul discriminării, având în vedere standardele diferite pe care le aplică state, statele membre. Oricum, dați-mi voie să repet, este un subiect extrem de important pentru comisie din mai multe motive. Nu doar pentru a crea ceea ce în spaniolă se numește level playing field, acel cadru de condiții egale, ci pentru a ne asigura că există o dimensiune care merge mai departe, și anume dimensiunea pescuitului ilegal. Comisia, atunci când negociază cu țări terțe, în cadrul regulamentului uh, pescuitului INN, insistă ca aceste țări să dispună de un cadru disuasiv și uh, evident, nu poate insista asupra aplicării unor dispoziții în statele terțe, dispoziții pe care unele state membre nu le aplică în mod corespunzător. Încă o dată vă spun, vom mai avea ocazia să discutăm despre acest subiect și uh, vom analiza cu mare interes să vedem cum putem înainta în ceea ce privește armonizarea sancțiunilor, evident în limitele impuse de tratate și în cadrul viitoarei revizuiri a posibile revizuiri a tratatelor. Mulțumesc. La comision. Mulțumesc Ernesto pentru aceste precizări ale comisiei. Mike, dorești să faci câteva observații, să aduci câteva completări? Mulțumesc uh, foarte mult pentru aceste reacții. Într-adevăr, e foarte important, e total neconstructiv. Recomandările uh, sunt un domeniu foarte complex, cred că recomandările ar trebui să vină chiar de la cei care uh, folosesc aceste sisteme, de la legiuitori, de exemplu, deci pentru a încuraja responsabilitatea în acest domeniu, așa cum spuneam și înainte, cred că este foarte important să avem un dialog cu diversi, diversi factori implicați, deci cu societatea civilă, cu industria și, și astfel poate o, avem și o ocazie unică pentru a ne gândi cum am putea să uh, exercităm controlul și să includem și câteva principii de bază pe care le-am menționat în prezentarea mea uh, și care spunea că sunt importante, transparența, de exemplu, participarea, uh, și tragerea la răspundere. Pentru că constatăm că ne aflăm într-o situație, mai ales în ce privește lipsa de transparentă, uh, e greu de corectat dacă principiile cheie nu au fost uh, incluse de la început. Și deci, uh, în rezultat, ai un set de măsuri pentru a crește transparența, care poate că nu este abordarea cea mai potrivită. Deci, uh, ultimul comentariu pe care doream să-l fac, uh, sunt uh, de acord cu dorința Comisiei Europene de a a aduna cât mai multe date în ce privește punerea în aplicare acestui sistem și cred că e momentul să trecem la uh, studii pentru o metodologie specifică și repere sau jaloane. Mulțumesc și noi așteptăm cu nerăbdare, dragi colegi. Nu sunt chestiuni diverse. Nu știu dacă domnul Mato dorește uh, să ne supun atenției o astfel de chestiune. Trecem la punctul 22. Pe scurt, ședințele coordonatorilor. Domnule Mato, sunteți de acord cu recomandările comun, uh, coordonatorilor? Da, comisiei de acord? Se adoptă aceste recomandări? Am epuizat ordinea de zi și noi suntem epuizați, spune președintele. Următoarea ședință va avea loc în 21 martie de la 3 la 6 jumate și marți la 20, 22 dimineața și după masa ca de obicei. Mulțumesc foarte mult interpreților, mulțumesc uh, uh, tuturor, mulțumesc uh, secretariatului și ne întâlnim data viitoare. Pe curând!